femeilor și relele tratamente aplicate acestora. Am să vă rog să aveți îngăduință ca de data aceasta să fim extrem de stricți în ceea ce privește respectarea timpului și vă anunț de pe acum că voi fi nevoit să întrerup uh, vorbitorul la uh, terminarea timpului său. Deci uh, cred că lucrul ăsta se înțelege pentru că avem mai mult de 18 oratori și timpul îl vedem cu toți. Îi dau cuvântul domnului Campbell pentru un minut. Mulțumesc domnule președinte. Ca președinte al delegației pentru relațiile cu Irak, salut uh, crearea noului guvern de unitate din Irak și asigurăm acest guvern de sprijinul delegației noastre pentru construirea unei societăți mai bune care promovează drepturile femeilor. Condamn fără niciun fel de uh, rezervă uh, actele barbare, crimele uh, comise de um, militanții ISIS în Irak. Acestea trebuie catalogate drept crime împotriva umanității. Aceste acte împotriva femeilor și tinerelor comise de statul islamic sunt inumane. De asemenea, ținta acestor atacuri cad și uh, membrii comunităților religioase și um, etnice, creștinii, ezidii, turcmenii aceste acte includ convertirea religioasă forțată, violență împotriva femeilor și fetelor. Trebuie. Ședintele, am spus un minut. Castaldo, pentru un minut, strict. Mulțumesc, domnule președinte. Colegii. Dragi colegi, statul islamic a creat un model de încălcare sistematică a tuturor drepturilor omurilor, omului pentru a permite funcționarea proiectelor pervers. Și suferă peste 5.000 de femei care uh, sunt prizonierele lor, sunt sclavele lor și concubinele lor. Dintre acestea, printre acestea se află și două foste candidate la postul de parlamentar în Parlamentul de la Mosul inclusiv fete, copile mici. Comunitatea internațională um, a impus o linie roșie pentru armele, armele chimice și uh, biologice, dar uh, poate această exploatare a ființei umane este și mai destructivă. Nu știm cine finanțează, cine sprijine pe cei care folosesc această armă, ființe umane. Dacă permitem acestora să finanțeze, suntem și noi vinovați. Allen, pentru un minut strict. Domnule președinte, mulțumesc în minutul disponibil. Am să fac tot ce pot ca să constat situația teribilă din Irak. Ne amintim că intervenția din Irak a fost un eșec catastrofal al unei uh, judecate politice a comunității occidentale și cei care au fost pentru trebuie să uh, fie rușinați acum. Oameni uh, și copii au acum de suferit și e foarte important să recunoaștem situația gravă a femeilor. Avem câteva idei în text pe care le admirăm, mai ales alineatul 12, care se referă la comunitatea LGBT din Irak. Alineatul 13 cere Irak să implementeze rezoluția ONU privind uh, securitatea femeilor. Avem câteva idei bune în această rezoluție, dar uh, avem și o responsabilitate istorică pentru bărbații, femeile și copiii din Irak. Așa că trebuie să acționăm. Mulțumesc. Uh, rog pe domnul Weidenholzer Iosef, un minut și 30 de secunde. Uh, Situația a mii de femei și de copii care sunt uh, în lagăre în Irak ne fac să ne simțim ca acum câteva sute de ani în urmă. În Irak sunt încălcate convențiile de drepturile omului și trupele înnebunite de extremiștii uh, ideologici nu lasă uh, aceste persoane să se bucure de drepturile lor firești. Femeile uh, acestea sunt dintr-o comunitate mică, foarte multe au fost răpite, au fost umilite, au fost abuzate sexual, foarte multe au fost obligate să se căsătorească cu forța și foarte multe au fost vândute. Nu trebuie să acceptăm așa ceva, trebuie să-i ajutăm pe acești oameni și uh, această rezoluție de urgență sperăm să reprezinte o contribuție pentru această comunitate care să poată să reziste la aceste acțiuni barbare. Mulțumesc, domnul de Gerard, pentru un minut. Domnule președinte, dragi colegi, în două zile am uh, parcurs câmpurile ororii care definesc uh, umanitatea lumii noastre. Domnul Mukwege ne-a emoționat uh, zilele trecute vorbindu-ne despre calvarul pe care îl trăiesc femeile. Astăzi am vorbit despre violența împotriva femeilor și fetelor în Irak și trebuie să denunțăm această situație inacceptabilă. Răpiri, sclavie, viol, violență sexuală, iată acte comise împotriva femeilor și copiilor. Ca să nu mai vorbim despre mm, vânzarea femeilor uh, ca sclave. În fața acestor atrocități, Rezoluția noastră condamnă ferm aceste atacuri și cerem Comisiei și statelor membre să ia măsuri specifice pentru a remedia situația tragică pe care o trăiesc femeile și copiii din uh, Irak și Siria. Este esențial și închei aici, uh, cerem guvernului irakian să ratifieze statutul de la Roma pentru ca Tribunalul Penal Internațional să poată să acționeze împotriva statului islamic. Zopermui pentru un minut. Domnule președinte, în Irak populația suferă un adevărat calvar din cauza statului islamic născut din destabilizarea Irakului și a Siriei. Ceea ce a întâmplat în 2004, atunci când autoritățile coaliției nu au uh, respectat codul civil uh, din 1959, uh, statutul familiei laice născute din Revoluția Republicană care oferea tuturor femeilor, indiferent de religie, drepturi. Acesta era codul cel mai avansat din întregul Orient Pișlociu și a fost înlocuit cu altul care dădea liderilor eh, religioși și tribali dreptul de uh, a rezolva probleme familiale pe baza legilor religioase. Forțele Uh, militari și de securitate, statul islamic, toți acești actori sunt uh, vinovați. Trebuie să cerem abolirea tuturor legilor discriminatorii la adresa femeilor. Și de aceea ne vom abține la acest vot. Pentru un minut. Dr. Mukwege este... Dr. Mukwege a spus ieri că femeile și corpurile femeilor au devenit terenuri de luptă și instrumente de război. E trist dar asta se întâmplă în Africa. În Irak, teroriștii islamici au provocat o criză umanitară catastrofală. Au fost strămutate sute de mii de persoane. Estimările ONU arată că în octombrie mai multe uh, mii de femei au fost reținute în centre improvizate ca uh, sclave sexuale pentru jihadiști. Cerem Comisiei Europene să ia măsuri pentru a garanta femeilor din Irak respectarea drepturilor fundamentale, siguranței și libertății. Mecanisme speciale sunt necesare pentru aceste femei, mai ales pentru femeile yazidi. Este nevoie de uh, asistență medicală și psihologică. Și în ultimul rând, comunitatea internațională trebuie să ia inițiativa de a, de a combate statul islamic. Domnul Sean Kelly, pentru un minut. Eh, Mulțumesc. Este greu să citim această rezoluție fără să fim îngroziți este incredibil că în secolul 21 există agresiuni fizice, sexuale, sclavie sexuală, trafic, căsătorii forțate, femei care sunt vândute la piață, fete care sunt, uh, cărora li se atașează etichete de vânzare și sunt scoase la vânzare. De asemenea, tribunalele condamnă femeile la moarte și le execută. Este nevoie de acțiune la nivel internațional. De fiecare dată când liniile roșii sunt încălcate, așa cum este clar că s-a întâmplat aici, comunitatea trebuie să intervină pentru a salva viața și demnitatea femeilor și fetelor în acest caz. De asemenea, preocuparea noastră imediată este legată și de nevoile pe care le vor avea pe perioada iernii uh, persoanele deplasate. 55 de secunde. Domnul Martin Eduard, un minut Domnule președinte, situația pe care o trăiesc femeile din Irak, în așa numitul stat islamic, este dramatică. Parlamentul trebuie să facă eforturi pentru că e vorba de încălcări grave ale drepturilor omului. Femeile trebuie să suporte, suporte violuri, călătorii forțate, sclavie, uh, sunt vândute uh, cu prețul fixe uh, în piața din Mosul. Dacă au mai puțin de 15 ani, sunt și mai scumpe. Astăzi, um, mii de femei din comunitatea Yazidi au dispărut în trecut, statul islamic viza um, femei din, din minoritățile religioase. Acum toate femeile sunt vizate, indiferent de religia lor. Femeile sunt o monedă de schimb. Prin această rezoluție, Parlamentul European transmite un mesaj ferm de condamnare. Această rezoluție va fi transmisă tuturor parlamentelor naționale, Consiliului, Comisiei Europene și ministerelor în statele membre, precum și doamnei înalt reprezentant. Închei cu câteva cuvinte despre situația din Europa. Richard, un minut. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc. Haideți să nu mai vorbim despre um, despre niște limite, pentru că limitele au fost călcate în picioare de multe ori de acest așa zis stat islamic. Noi, ca politicieni, trebuie să vorbim despre erori grave comise de autoritățile irachiene și de către noi, cei din Occident, pentru că pasivitatea autorităților irakiene a dus la ceea ce se întâmplă acum în multe părți din Irak și din Siria. Sigur că trebuie să protestăm, dar trebuie să facem mai mult decât să protestăm verbal. Trebuie să luăm măsuri decise, noi, Uniunea Europeană, pentru că ce se întâmplă acum este uh, parcă desprins de acum câteva secole, nu din secolul 21 trebuie să forțăm acțiunea. Uh, doamna Sacorafa, pentru un minut. Domnule președinte, vă mulțumesc. Înainte să încep, vă reamintesc că ar fi trebuit să am un minut și zece secunde, ca toți ceilalți colegi, pentru că este un punct foarte important pentru mine. Dragi colegi, Domnule președinte, să nu-mi uh, tăiați timpul uh, care s-a scurs acum, vă rog. Să respectăm ora. Dragi colegi, am fost membru în acest Parlament timp de cinci ani și în această perioadă am elaborat rezoluții care condamnă crimele împotriva civililor, împotriva femeilor, împotriva minorităților etnice. Rezoluție care rezoluții care condamnă consecințele, dar nu neapărat și motivele care au condus la aceste situații. Astăzi vorbim despre Irak și ne așteptăm ca din haosul creat în ceea ce privește uh, situația de acolo, ne așteptăm ca drepturile omului și vieții omenești să fie respectate. Însă acest lucru uh, se, întâmpl, se va întâmpla numai dacă mm, vom fi mm, realiști și vom fi sinceri. Mm, cât valorează o viață comparativ cu un baril de petrol, comparativ cu o acțiune de, de la bursă? Trebuie să ne punem aceste întrebări foarte sincer și numai așa oamenii din acea parte a lumii își vor recăpăta speranța în Palestina, în Siria, în Ucraina. Este o listă foarte lungă care va deveni și mai lungă pe măsură ce continuăm să gândim la această scară mică. Barbara, pentru un minut. Domnule președinte, ieri l-am ascultat pe domnul Mukwege, care ne-a prezentat situația tragică a violențelor sexuale din Congo. A spus de mai multe ori că aceste violențe sistematice din uh, perioada de război sunt uh, adevărate metode de luptă. Astăzi avem de-a face cu o altă metodă de luptă, dar uh, e bazată tot pe uh, terorizarea femeilor și fetelor încă din septembrie au avut uh, loc acțiuni de represalii împotriva femeilor iazidice. Multe femei din această comunitate au fost obligate la căsătorii cu forța, violate și vândute ca sclave. Această violență sexualizată intră în strategia ISIL este o campanie brutală de distrugere a tuturor uh, comunităților de non-arabi și non-musulmani. E foarte important că Tribunalul, Interna- Tribunalul Penal Internațional să se gândească deja la măsuri împotriva acestor uh, uh, organizații, însă nu este suficient și de aceea cerem guvernului să ia măsuri și să ratifice. Domnul Corau, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte Secondo un recente rapporto di Amnesty International. După ultimul raport al Amnesty International, de când s-a lansat statul islamic campania de epurare etnică a nordului Irakului, uh, uh, mii de femei și copii au fost răpiți din comunitatea Yazidi statul islamic continuă să terorizeze populația din, această teri- din acest teritoriu. Um, se cere populației să se convertească, dar în cazul femeilor nici acest lucru nu este suficient. Din potrivă, femeile suferă abuzuri sexuale, um, multe dintre ele pentru a fugi, pentru a scăpa de teroare, se sinucid. erorile noastre în a nu reacționa față de statul islamic permit aceste organizații să-și continue încălcările drepturilor omului, încălcări foarte grave, care pot fi considerate și crime de război și crime împotriva umanității. Nu putem să rămânem cu brațele încrucișate, trebuie să intervenim cât mai eficient imediat. Mulțumesc, domnul Ferran. Uh, un minut domnule președinte. Irakul se află astăzi în centrul dezbaterii noastre, dar este înainte de toate responsabilitatea multora dintre dumneavoastră și din prietenii dumneavoastră. Acum 25 de ani, George Bush, în numele petrolului, lua decizia funestă să demareze ostilități exagerate împotriva unei țări laice, unite în ciuda um, problemelor comunitare și confesionale. O țară cu o civilizație multimilenară cum este Irakul a intrat astfel în haosul cel mai uh, complet. Drept consecință a devenit, a căzut pradă celei mai uh, grave ideologii uh, totalitare. Participarea la operațiunea scandaloasă din 2003 condusă de moștenitorii lui Bush trebuie condamnată. Astăzi asistăm la un stat islamic uh, implantate în Irak și în Siria, tocmai datorită acestei politici americane, cu ajutorul turcilor. Na Geringer pentru un minut. jesteśmy świadkami wzmożonych ataków przedstawicieli Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Asistăm la atacuri foarte agresive, repetate din partea așa zisului stat islamic, răpiri, violuri și așa mai departe. De aici reiese o criză umanitară foarte gravă. Fetele și femeile sunt tratate ca o marfă, sunt forțate să se căsătorească, iar caracterul transnațional al așa zisului stat islamic este o sursă de mare îngrijorare trebuie să criticăm și să combatem toate semnele de astfel de acțiuni. Trebuie să uh, recunoaștem că violul este acum o armă teribilă menită să distrugă complet ființele umane. Trebuie să-i pedepsim pe cei responsabili și să facem apel la autoritățile irachiene să ia măsuri. Mulțumesc! Domnul Belder, un minut. Comisii, voor een drietal eh, aspecten van onuitsprekelijk vrouwelijk... Aș dori să mă atrag atenția asupra două aspecte din suferința femeilor. Mai întâi, eh, e nevoie de programe de asistență psihologică pentru femeile și fetele răpite de luptătorii ISIS și aș dori să vorbesc despre situația a peste 2 milioane de văduve eh, din această zonă. Trebuie să găsim și soluții religioase la aceste probleme. Să permitem eh, căsătorii provizorii, de exemplu, Astăzi, în Irak, nu există o, viz- o vârstă, vârstă minimă pentru căsătorie. Există fetițe de 9 ani care doresc să se căsătorească. Mulțumesc! Această rezoluție se referă în mod teoretic uh, la răpirile și maltratarea femeilor din Irak. Uh, uh, femeile sunt ale acestor maltratări, însă acesta nu este un cuvânt suficient. Ele sunt victimele nu numai ale Daesh, dar și ale unui stat care promovează oroarea. Um, căsătorii forțate, sclavie, violență sexuală, vânzarea femeilor în funcție de apartenența lor la comunități etnice și religioase. Ele sunt primele victime ale acestor acestei uh, barbarii. Cu cât o femeie este mai tânără, cu atât este mai scumpă. Însă rezoluția se referă numai foarte puțin la această categorie de femei și vorbește despre situația generală din Irak și uh, ne felicităm de intervenția Statelor Unite când, de fapt, acestea au o parte din responsabilitatea dezorganizării care domnește în această țară. Repet, modul în care urgențele din drepturile omului sunt tratate în acest hemiciclu uh, este o modalitate din ce în ce mai de neînțeles și mai ineficientă. Nu veți găsi în această rezoluție lucrurile esențiale. Femeile er- irachiane? Iulia, un minut. Egregio președinte, Stimate domnule președinte, pe 25 noiembrie am sărbătorit Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. Dar această zi internațională este lipsită de sens, având în vedere ce se întâmplă în Irak din cauza teroriștilor statului islamic. Femeile din comunitatea Yazidi trebuie să suporte uh, mm, uh, rele tratamente, abuzuri sexuale uh, și chiar execuții sumare. Condamn ferm aceste violențe și cer Comisiei și statelor membre să adopte măsuri concrete pentru a garanta respectarea drepturilor fundamentale ale acestor femei. Și sper că guvernul irachian va putea face eh, cât de repede parte din Curtea Penală Internațională pentru a permite urmărirea criminalilor de război și împotriva umanității, pentru că statul islamic eh, a realizat astfel de crime. Cei care intră în sală să se așeze în liniște la locurile lor, pentru că trebuie să-l ascultăm pe domnul eh, comisar Stilianides, care va închide această dezbatere. Aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați deputați uh, din uh, Parlamentul European, dragi colegi, am mare onoare de a o reprezenta astăzi aici pe înalta reprezentantă și vicepreședintă Federica Mogherini pentru a trata un subiect extrem de îngrijorător. Ca și dumneavoastră, sunt șocat de atrocitățile raportate în fiecare zi, atrocități uh, realizate de uh, ISIL la adresa femeilor și fetelor în Irak. Sunt raportate răpiri, căsătorii forțate, sclavie, abuzuri sexuale și convertiri forțate care afectează mai ales pe persoanele cele mai vulnerabile din minoritățile etnice și religioase. Uniunea Europeană, la concluzia oficială a Consiliului European și a Consiliului de Afaceri Externe, a condamnat în repetate rânduri, în termenii cei mai duri, aceste acte brutale și a uh, cerut ca trădătorii să fie trași la răspundere. Susținem ă, munca oficiului ONU, al înaltului uh, reprezentant pentru drepturile omului, care a lansat o anchetă cu privire la abuzurile ISIL în Irak, încălcările drepturile omului și încălcările convențiilor. Domnule comisar, spune președintele, fac apel din nou la toată lumea, fiți calmi și luați loc ca să-l ascultăm pe domnul comisar care încheie dezbaterea. Vă, vă mulțumesc. Guvernul irachian ar trebui acum să asigure investigarea tuturor acuzaților de încălcări ale drepturilor omului pentru a evita impunitatea și pentru a transmite un mesaj puternic cu privire la importanța respectării statului de drept. Acest lucru va necesita o reformă aprofundată a sistemului de justiție penală din acest stat și consolidarea unei uh, culturi a respectării drepturilor omului un uh, judiciar independent care să garanteze egalitatea tuturor cetățenilor uh, în fața legii va fi un element crucial în procesul de reconciliere națională care este urgent. Foarte multe încălcări ale drepturilor omului sunt acum uh, produse în Irak și se califică drept crime împotriva umanității. De aceea recomandăm guvernului să accepte jurisdicția Tribunalului Penal Internațional față de situația actuală în conformitate cu articolul 12.3 din statut. Uniunea Europeană este gata să susțină în continuare reformele majore necesare în regiune pentru ca statul de drept și guvernanța să domnească în Irak. O sumă de 10 milioane a început să fie vărsată în septembrie. În plus, Uniunea Europeană finanțează mai multe programe de asistență legate mai direct de protecția femeilor și copiilor, inclusiv un proiect în derulare pentru stabilirea unei strategii pentru protecția femeilor și pentru asistarea femeilor uh, victime ale traficului și ale violenței de gen. Pe partea umanitară, Protecția grupurilor vulnerabile, inclusiv a femeilor și a copiilor, este prioritară pentru Uniunea Europeană. Sunt 2,1 milioane de persoane strămutate și refugiați, este foarte mult, uh, mult mai mult decât uh, putem ajuta. Asistența umanitară va include uh, asistență medicală și psihosocială pentru victimele tuturor tipurilor de violență, inclusiv violența sexuală și de gen. Dați-mi voie să închei punând în evidență faptul că Uniunea Europeană va susține în continuare guvernul irachian în această perioadă grea și va spori efortul de a atenua suferința civililor inocenți care sunt victimele unui val teribil de violență. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar! Anunț că am primit uh, șapte moțiuni pentru rezoluție, dezbaterea este închisă și votul are loc acum. Vă mulțumesc foarte mult la toată lumea.